Je vais vous demander de, de prendre place si vous voulez bien, puisque je crois savoir. loc, vă rog, bună ziua! D'entre nous. Luați loc, vă rog, că. Très bien, merci. Si... Unii care trebuie să plece mai devreme, deci haideți să începem. Vă rog, deci dacă ați reușit să luați loc și aveți și cartela de voturi, Vă propun să începem uh, voturile. E un vot important. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat în legătură cu ordinea de zi, atunci vom considera că este adoptată, pentru că de altfel e simplă. Nu prea avem ce să modificăm la ea. Vă mulțumesc, comunicările președintelui, ca de obicei. Vă spun că avem interpretare în 16 limbi oficiale ale Uniunii Europene. Vă mai spun că, așa cum e obiceiul, dosarul re- reuniunii e disponibil pe site-ul e-meeting și suntem și transmiși în direct pe internet, ca de obicei. Vă mai spun că e și o echipă a unei televiziuni franceze M6 care va realiza un reportaj în această după-amiază cu lucrările noastre. Și cu asta vom începe în curând votul electronic. E un moment important pentru toți, pentru că, iată, sosim uh, în momentul, la momentul final al uh, lucrării noastre, votul acesta final și, din nou, vreau să mulțumesc uh, coraportorilor, mulțumim, mulțumim și raportorilor din umbră, și au lucrat la atâtea amendamente. Mulțumim tuturor celor care ne-au asistat în toată munca noastră, secretariatului, întregii echipe. Uh, iată, sunt toate persoanele acestea pe care haideți să le aplaudăm. Avec leur tête, euh, bien sûr, Cristina, mais toute l'équipe. Euh, Cristina, dar cu toată echipa, cu cele două colaboratoare ale noastre care sunt în sală, cu echipele, cu birourile respective, pentru că a fost o muncă intensă, cu o miză importantă, iată, uh, de 9 luni, o misiune importantă pentru viitorul nostru comun. E clar că a făcut o treabă bună, colectivă, a fost o muncă colectivă, a fost și un compromis. Pentru unii am obținut prea puțin, pentru unii nu destul, dar ideea era să ajungem la acest echilibru pentru a îmbunătăți protocolul de autorizare a moleculelor acestora pe piața europeană. Și aș vrea sincer să vă mulțumesc pentru calitatea muncii, pentru implicarea voastră, deși știu, pentru unii nu este suficient, dar uh, acum vom trece la vot și să sperăm că va, fi, va avea un rezultat clar pentru o lege foarte importantă, că ar trebui să votăm în plenară pe 17 ianuarie, dacă se va respecta calendarul, și să sperăm că uh, uh, apoi se va interveni asupra, uh, pe lângă Comisarul European pentru Sănătate, să se adopte textele în curs, unele au fost deja votate, ca să nu rămână tot ce facem aici doar pe hârtie. Mulțumesc și acum, fără întârziere, vă propun să trecem la vot. Votăm uh, întreg acest compromis. După cum știți, am uh, reușit să alcătuim 51 de amendamente de compromis. Am și uitat câte erau. Da. E obosat de sfârșit de an. Deci, haideți să votăm. Eh, compromisurile cu vot electronic vor fi și voturi separate. Așa se și prevede pe lista pe care o aveți în față. După cum ați văzut, compromisurile nu sunt ordonate 1, 2, 3, 4 în ordine crescătoare, dar fiecare are în față lista de vot și vă propun, fără întârziere, eh, dacă să vedem, acum întreb co-raportorii înainte de a trece la vot, domnul Barstas sau domnul Norbert Lins doresc să ia cuvântul înainte de a începe cu voturile. Norbert. Äh, Cred că s-a spus tot ce trebuia spus, putem să votăm. Bart? Stas? Très bien. C'est à ça qu'on voit finalement, on sait plus trop. Bun. Poate veți fi pe aceeași listă la următoarea alegeri, dacă vă înțelegeți așa bine. Nu știu, poate ne veți pune probleme. În fine, vom începe cu asta. Deci supun la vot compromisul numărul 1. Deci, votul electronic s-a deschis. Vă rog, vă rog. Le vot est fermé. Attendez. Votul s-a închis. Votul s-a închis și se adoptă. Mulțumesc. Acum supun la vot compromisul 2 pe pagina 3. Votul s-a deschis. Autant pour moi, j'ai fait, j'ai une, une page qui a sauté. Nu, am sărit o pagină, spune președintele, începem bine. Bun, haideți să reluăm. Deci, compromisul 7. Compromisul 7 e din cauza emoției. Pagina 2. La pagina 2, compromisul 7. Votul s-a deschis. Deci compromisul 7 îl supun la vot acum. Votul s-a închis. Și compromisul 7 se adoptă. Iar acum, haideți să trecem la compromisul numărul 16, tot pe pagina 2. Votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis. Și se adoptă. Bun, acum compromisul 2, pe pagina 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 49, acum la pagina 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum haideți să trecem la compromisul numărul 10. La pagina 6, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, compromisul 3, tot pe pagina 6, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Bun, acum să trecem la compromisul 50 de la pagina 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum haideți să trecem la amendamentul 1123. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Bun, acum 1132. Deci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Acum 492. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Deci amendamentul 492. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se respinge. Bun, acum haideți să trecem la compromisul 31, pe pagina 8. Vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, com, acum uh, compromisul 40, 47, tot pe pagina 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, compromisul 51 pe pagina 9. Votul s-a deschis. Le vot est, le vot est fermé. Votul s-a închis și Acum compromisul 5, tot de la pagina 9, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Iar acum, haideți să trecem la amendamentul uh, 502 de la pagina 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Re se respinge. Iar acum, compromisul 4 pe pagina 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Bun, acum haideți să trecem la, stați o secundă, la compromisul 13, 13 pe pagina 13, iată ce coincidență. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, compromisul 23 de la pagina 14. Votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul 25, tot la pagina 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 29, compromisul 29, pe aceeași pagină, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum compromisul 38, pe pagina 15, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum compromisul 48, pe pagina 15. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Haideți să trecem la compromisul 19, pe pagina 17. Votul s-a deschis. Se adoptă. Acum haideți să trecem la compromisul 6 pe pagina 18. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Acum, acum haideți să votăm compromisul 18 pe pagina 22. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum amendamentul 584. Uh, Pentru, împotriva. Haideți să verificăm cu vot electronic. Deci 584. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum compromisul 43. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 44 acum. La pagina 22. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Apoi, compromisul 8, pe pagina 23. Votul s-a deschis. Le vot e fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Acum compromisul 9, pe pagina 24. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum, haideți să trecem la compromisul 46 pe pagina 26. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă acum. Hai să trecem la amendamentul 1136. Vot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Bun, totuși haideți să verificăm electronic. Deci amendamentul 1136, votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul 600, ba nu, 610 e caduc. Deci, haideți să trecem mai departe și anume supun la vot compromisul 37 la pagina 30. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Compromisul se adoptă. Iar acum, haideți să trecem la amendamentul 652 pe două părți. Deci dacă trece prima parte, supun la vot și partea a doua. Dacă nu trece, atunci nu supun la vot partea a doua. Deci prima parte, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă prima parte. Atunci supun la vot a doua parte. Deci cine este pentru? Împotrivă. Partea a doua se respinge. Bun, mulțumesc. Trecem la compromisul 34. Pe pagina 32, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum trecem la compromisul 41 de la pagina 33. Votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Iar acum trecem la compromisul 20 pe pagina 34. Votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, 28, compromisul 28, tot pe pagina 34, votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. 42, la page 30. Compromisul 42 la pagina 35 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 11 la pagina 36. Votul s-a deschis. Le vot fermé. Le compromis... Votul s-a închis și se adoptă. Acum trecem la compromisul 14. Stați, compromisul 12, spune președintele, pagina 38. Votul s-a deschis. Le vote fermé. Votul s-a închis. Se adoptă 12. Acum trecem la compromisul 14, pagina 39. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum trecem la 21. Compromisul 21, tot pe pagina 39. Votul s-a deschis. Le vote est fermé. Votul s-a închis. Le compromis est adopté. Și se adoptă. Trecem la 702, amendamentul 702. Cine este pentru? Împotriva? Haideți să uh, facem un vot electronic. Verificăm. 702, am deschis votul electronic. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se respinge. Acum să trecem la compromisul 15. Vă rog, votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Acum trecem la votul amendamentului 719. Euh, deci tot așa pe două părți. Deci, prima parte, 719, să vedem cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Partea a doua se respinge. Și trecem la Compromisul 17, pagina 43. Cine... Votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Trecem la compromisul 22, pe pagina 44. Votul s-a deschis. Da, e o treabă monotonă, dar trebuie făcută. Votul s-a închis și compromisul se adoptă. Au vot de l'amendement 794 la pagina 49. Este un amendament, dar, spune președintele, am uitat, îmi pare rău, îmi pare rău, e bine că urmăriți și verificați, e foarte bine. Uh, Raportori, în primul rând. Deci, să punem la vot? Haideți să vedem. Compromisul 39 la pagina 48. S-a deschis votul. Se adoptă compromisul 39, iar acum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 Compromisul 24, pagina 52. Acolo am ajuns. S-a deschis votul. Le vot est fermé. Votul s-a închis. Est adopté. Nous passons maintenant. Uh, se adoptă. Iar acum trecem. Du compromis 26, page 5. La compromisul 26, pagina 56. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și compromisul se adoptă. Trecem acum la amendamentul 849. 849, cine este pentru? Contra? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum trecem la compromisul 27, pagina 58. Votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Trecem acum la compromisul 30, pagina 60. Votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Nous passons Maintenant, compromis 32. Compromisul 32, pe pagina 62, votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se adoptă. Maintenant, uh, au vot... acum, 912, amendamentul 912. Cine este pentru? Împotriva? Haideți să verificăm prin vot electronic. 912. Votul s-a deschis. Le vot est fermé. Votul s-a închis și se respinge. Acum? 913. 900... 913, 914, 915, 916. Facem un vot în bloc pentru aceste patru amendamente. Cine este pentru? Qui est contre? Împotrivă, deci toate acestea în bloc sunt respinse. Mergem acum la amendamentul 919. Pentru, împotrivă, acest amendament este adoptat. Les, les amendements 921, 922, 921, 222, 23 și 924 și respectiv 925 le votăm împreună. A, nu am greșit, cele patru amende, deci până la 24 în bloc. Pe păi, cine este pentru cele patru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Le vote est fermé. L'amendement, le bloc d'amendement est... Aceste amendamente sunt respinse. Votăm atunci 925. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respinsă, să prefer să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. La 925. Le vote est fermé. Votul s-a închis. Respins. Urmează amendamentul 933 uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 33 pe pagina 67 s-a deschis votul. Fermé. s închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 35, pagina 69, s-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis. Se adoptă. Propun să trecem acum uh, la compromisul 36, pagina 70, s-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la la amendamentul 976 pe pagina 72 pentru abțineri împotrivă am început să obosesc Abțineri. Cred că uh, a trecut de să haideți să verificăm electronic. Amendamentul 976 s-a deschis votul. Le vot fermé. S-a închis votul. Respins. Nu suntem prea mulți, dar vă rog să ridicați mâna vizibil. L'amendement 986 986 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat și votat. Trecem acum la compromisul 40, pagina 75, s-a deschis votul. S-a închis. Compromisul se adoptă. Trecem acum la votul asupra... Haideți să mai dăm niște pagini, mai câștigăm timp. Compromisul 45 de pe pagina 81. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 1066. Pentru, împotrivă. Pagina 81, mă scuzați, 1066. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Acum. Acum votăm amendamentul 1087 de pe pagina 84, un amendament oral. Mă scuzați, am greșit. 1085, prin urmare. Votăm amendamentul 1085. De pe pagina 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul amendamentul oral 1087. Cineva se opune acest amendament oral? Nu? Deci supunem la vot acest amendament. Pentru? Împotrivă? Iată, abținere, amendamentul este adoptat. Acum votăm Amendamentul 1101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm amendamentul 1125. Aici doamna Dornano a cerut un vot cu apel nominal. Însă în comisie sunt obligați să știu dacă șase membri cer vot cu apel nominal la acest amendament. Ok. Deci votăm <coughs> cu ridicare de mână. Deci cine este pentru acest amendament? 1125. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul este respins. Urmează amendamentul 1126. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1135 are două părți. Prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. Votăm cea a doua parte pentru, împotrivă. La a doua parte vă propun o verificare electronică. Deschidem votul. La a doua parte s-a deschis votul la 1135. S-a închis votul. Este respinsă cea de-a doua parte. Acum, supunem la vot amendamentul 1139, care are și el două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Prima parte este adoptată. Acum, a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Cea a doua parte este respinsă. Urmează amendamentul 1140. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Urmează 1141. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 1141 este adoptat. Acum propun să trecem la amendamentul 54 al domnului Dornano. Ridicare de mână. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum trecem la amendamentul 71, pe pagina 93. Norbert. Poate că am făcut o greșeală, dar nu ar trebui să votăm 51 înainte, pentru că am votat acum 54, credeam că trebuie să mai votăm și 51. Je suis désolé. Îmi pare rău, eu vreau să accelerez totul ca să nu vă ratați avioanele. Doamna de la dumneavoastră a fost prima, sunteți de obicei prima care le spuneți că a grăbit foarte tare, eu m-am gândit să fac tot posibilul pentru a vă face pe plac dumneavoastră, stimată doamnă. Dar vom vota cum ne-a cerut Norbert. Avea dreptate, Norbert. Avem totuși doi coraportori care sunt foarte atenți. Norbert Linz și Bart Stas, amândoi foarte atenți. O două amendamente diferite. Amendamentul 51, deci. Cine este pentru? Împotrivă. A, a, nu e clar. Haideți să verificăm. Amendamentul 51. S-a deschis votul electronic. Le vot est fermé. S-a închis. Respins. Prin urmare, 54 a fost votat, eram la 71, nu? Da, exact. Deci, haideți să votăm. 71, pagina 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vă propun să trecem la amendamentul 124, pagina 98. Cine este pentru 124? Împotrivă? Abțire? Se adoptă. Acum, trecem la amendamentul 145. Pagina 100. Cine este pentru 145? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 169, pagina 103 textul la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează acum amendamentul 210, pagina 108. am dat ceva pagini. 210 pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul este adoptat. Acum continuăm cu amendamentul Este une grande avancée de l'amendement 331. 131, pe pagina 120. Sunteți gata? Se supun la vot amendamentul 331. Cine este pentru? Împotriv? Abțineri? Respins. L'amendement 339. Amendamentul 339. Donc, euh, bien... Și aici avem mai multe părți, trei părți de data asta, însă cea de treia e caducă. Vom vota, de fapt, ca și la compromis, dar fiindcă a fost adoptat compromisul 50, vom vota doar cea de-a treia, doua parte, a doua parte. Ue, sfârșit. A doua parte, deci vom vota pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează amendamentul 345. Pentru al doamnei Dornanu pentru, împotrivă, abțineri, respins. Urmează acum să votăm amendamentul 389 pe pagina 126, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, Prima parte se adoptă, a doua parte. Vă propun să trecem deci la a doua parte. Cine este pentru această a doua parte? Împotrivă. A doua parte este respinsă. Și acum vă propun să trecem la amendamentul 421, pagina 129. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul se adoptă. Amendamentul 422 pe aceeași pagină. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem acum la amendamentul 445 pe pagina 131 pentru, împotrivă, Vă propun să verificăm prin vot electronic amendamentul 445. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Vă propun să votăm acum amendamentul 455 de pe pagina 133 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm prin vot electronic amendamentul 400, 455, mă scuzați, de pe pagina 133. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Trecem acum la votul la referiri. Referirea 1, pagina 133. S-a deschis votul. Bă, pardon, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 și 17 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 831, vot împreună, pentru, împotri, ă, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 și 32 împreună pentru. Împotrivă. Vă rog să ridicați mâna, nu prea îmi dau seama. Amendamentele 10 și 32. Cine este pentru aceste două amendamente? Împotrivă acum? Adoptate. Verificăm însă prin vot electronic totul. Votul s-a deschis la 10 și 32. S-a închis votul. Adoptate. Amendamentul 11 acum pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. 19 este adoptat. 23 pentru împotrivă, abțineri. Amendamentul 23 este adoptat și el. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 26 este adoptat. Trecem la amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri. 27 este adoptat. Trecem acum la amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum vom vota raportul modificat, vot electronic, bineînțeles, se deschide votul. Deci dacă sunteți gata, îl văd pe Bart care e nerăbdător să ajungă la sfârșitul acestui, uh, acestei proceduri ca și Norbert. Deci s-a deschis votul. S-a închis. Raportul este adoptat 23 de voturi pentru, 5 împotrivă și o abținere. Merci. Les deux rapporteurs, est-ce que les deux... Non, bah. Aș vrea să știu dacă cei doi raportori țin să intervină, vor să ne adreseze câteva cuvinte. Je vous propose d'écouter un petit quelques secondes de patience nos deux co-rapporteurs. Foarte pe scurt, nu vreau să prelungesc ședința noastră. Vă mulțumesc și Mă bucur că a fost acest vot puternic și o prezentă, prezență puternică în subcomisia noastră și sper că așa se va întâmpla și la sesiunea plenară din ianuarie. Vă mulțumesc tuturor acelora care au colaborat cu noi, le mulțumesc în special celor din partea secretariatului și le mulțumesc și colaboratorilor mei care au făcut o muncă excelentă. Vă mulțumesc! La parole Bart acum, Bart Stas. Well, I think we have a very good result here. Da, cred că rezultatul este unul foarte bun pe conținut. Și eu vreau să-i mulțumesc, bineînțeles, lui Norbert pentru cooperarea foarte bună între noi doi, să mulțumesc secretariatului, echipelor noastre și din partea PP-ului și din partea verzilor. Le mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră și colaboratorilor lor. A fost o muncă dificilă și eu cred că am făcut o, o muncă foarte bună. Vă mulțumesc, într-adevăr. Vă mulțumesc. Nici eu nu vreau să prelungesc ședința, dar vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru calitatea acestui document. E un vot important și e un vot important în comisia noastră, un semnal foarte bun pentru votul care va avea loc în sesiunea plenară în ianuarie. Și iată, munca comis- comisia noastră se termină în această seară, așa că e un moment emoționant și să sperăm că va ține cont comisarul de munca noastră colectivă. Sănătatea trebuie să avanseze în Uniunea Europeană și astăzi am transmis un semnal foarte puternic în acest sens. Vă mulțumesc tuturor și o dihnă plăcută până săptămâna viitoare când vom continua. Drum bun spre casă!